va aplica acest acord, el va însemna o jignire a grecilor. Nu mai putem să ne uităm uh, un, în ochii celor care iau aceste decizii. Mulțumesc, spune președintele. Și aș vrea să mulțumesc acum doamnei comisar pentru că a rămas până la sfârșit. Vreau să mulțumesc uh, tuturor interpreților pentru că au rămas peste program și aș vrea să anunț că Vom reîncepe sesiunea mâine, joi, 2 februarie, la 9 până la ora 14. Aveți ordinea de zi și pe site și în documente se suspendă ședința.